Stimați colegi, am așteptat deja pentru că știam că traficul este destul de problematic în această dimineață, dar cred că trebuie să începem pentru a nu avea o, o mare întârziere. Și voi continua în limba germană. Bine ați venit la prima reuniune din uh, noul an. aștept uh, cu nerăbdare să petrecem acest an 2020. Uh, Aș dori să vă mai spun un lucru înainte și voi continua în limba engleză din, uh, un semn de politețe față de colegii din Marea Britanie. Dragi colegi, va fi astăzi ultima zi cu mare certitudine în care, în care colegii, din, colegii britanici vor fi uh, alături de noi la reuniunea Comisiei uh, Cult și aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru munca dumneavoastră, pentru angajamentul dumneavoastră. Unii dintre dumneavoastră, precum Julie Ward, au fost membri ai Comisiei Cult de mai mulți ani, alții ați făcut parte din această comisie doar um, din acest mandat legislativ. Sunt sigură că pentru uh, dumneavoastră, pentru toți, uh, este o, o zi, o săptămână puțin mai ciudată aici în Parlamentul European. Eu personal sunt foarte tristă să vă văd plecând și sunt încântată de șansa pe care am avut-o de a lucra împreună cu dumneavoastră în ultimii săptămâni și în ultimele luni. Pasiunea pentru educație, pentru cultură, angajamentul de care ați dat dovadă pentru proiectul european sunt foarte prețuite și în numele Comisiei Cult vă urez toate cele bune pentru viitor, să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră și poate um, pe Uh, viitor uh, vor exista și alte posibilități de cooperare între Regatul Unit și Uniunea Europeană și poate ne vom întâlni în alte funcții pe viitor. Vă mulțumesc uh, pentru colaborare. Mie mi-ar fi plăcut să rămâneți, însă decizia luată a fost una diferită. Vă mulțumesc pentru prezența de până acum și toate cele bune. Mulțumesc! Dacă nu există obiecții din partea dumneavoastră, cred că putem adopta proiectul de ordine de zi în forma propusă sau există obiecții? Nu cred că este cazul. Proiectul uh, procesului verbal uh, reuniu din 6 uh, decembrie îl puteți găsi în dosarele dumneavoastră. Există obiecții față de acest proces verbal? Văd că nu. Ca de obicei, procesul verbal va fi adoptat dacă pe parcursul acestei reuniuni nu vor fi exprimate obiecții. Am ajuns și la interpretare. Astăzi avem interpretare în următoarele limbi franceză, germană, italiană, engleză, elenă, spaniolă, cehă, maghiară, letonă, polonă, slovacă, slovenă, bulgară, română și croată. Cred că Um, avem un uh, regim lingvistic uh, complet care acoperă necesitățile tuturor celor prezenți, dar văd că cineva dorește să ia cuvântul. Uh, Doamna președinte, doream să completez introducerea dumneavoastră și aș dori să o prezint pe o nouă membru a grupului Renew, Monica Semedo, care va fi membru supliant în Comisia Cult și care este și în Comisia Ocupare ca membru plin. Ah, doream să o prezint eh, tuturor celorlalți membri ai comisiei. Herzlich willkommen! Vă mulțumesc, bine ați venit! No. Eh, comisia noastră și așteptăm cu nerăbdare cooperarea din uh, anii următori. Yeah, Julie. Julie. Uh, thank you. Uh, <laughs> I, thank you for your kind words, Sabine. Mulțumesc, îți mulțumesc pentru cuvintele tale călduroase, Sabina. Este un uh, moment foarte emoționant pentru noi toți. Suntem aici pentru că ne interesează ce se întâmplă aici. Cred că cei pe care nu i-a interesat nu sunt în sală și niciodată nu au fost prezenți. Ce doream să vă spun este că în această săptămână a venit cu un tânăr lider cultural și aș dori să-i, uh, să-i spun bun venit, să-l salut. Îi spun bun venit lui Matthew Wild Um, care este așezat în spatele sălii și care va fi alături de mine această săptămână. Matthew, viitorul aparține generației din care faci uh, tu parte. Și el este interesat de afaceri europene, este un tânăr plin de energie care se va asigura că pe viitor există în continuare legătură între tinerii britanici și cei europeni. Face parte dintr-un program uh, de vârf din uh, Regatul Unit în domeniul uh, afacerilor culturale și sociale. Îți mulțumesc, Julie, și pentru că aduci tinerii să participe la reuniunile comisiei noastre. Este foarte important și pentru tinerii uh, lideri britanici, pentru tinerii britanici în general să păstreze legătura cu Europa pentru a reuși să recreăm puntea um, care a dispărut toate cu Brexitul. Revin la transmiterea reuniunii noastre pe internet. Vă aduc aminte că acest lucru se întâmplă. Deciziile coordonatorilor din 4 uh, decembrie 2019 Vă pot spune că deciziile coordonatorilor din data de 4 decembrie, care în data de 6 decembrie au fost uh, trimise membrilor Comisiei CUL pe e-mail, um, sunt considerate a fi um, adoptate pentru că până la termenul limită stabilit pentru data de 9 decembrie nu au fost exprimate obiecții. Și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, un proiect de aviz privind uh, descă- descărcarea pe anul 2018, bugetul uh, general al Uniunii Europene, Comisia Europeană, după care vom ajunge la bugetul pentru traduceri. Eu, în calitate de raportoare, aș dori să vă mulțumesc pentru buna cooperare, pentru modul structurat în care am lucrat pe marginea acestor dosare cu raportorii din umbră, dar și cu ceilalți uh, colegi. Mulțumesc tuturor celor care au depus amendamente și uh, aș trece direct la vot. Aș dori să vă întreb dacă aveți cu toții cartelele de vot. Cred că, sper că și din punct de vedere tehnic lucrurile funcționează. Aș începe atunci cu uh, descărcarea 2018, bugetul general al Uniunii Europene. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se, uh, se adoptă. 4 a fost retras. 5 Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este? 6. 3 și 19 sunt caduce. 6. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 8 pentru, împotriva,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 Amendamentul 18 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 20 pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Și am ajuns la votul final, vot prin apel nominal. Deschid votul. Am votat toată lumea. Am închis votul. se adoptă cu o mare majoritate. 24 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, o abținere. Trecem acum la următorul punct, descărcarea pentru centrul de traduceri. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 6 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 7 pentru. Împotriva. Abțineri prima parte, pentru că sunt două părți, prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se respinge. Și aici am ajuns la votul final, din nou vot electronic, am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. 27 de voturi pentru, o abținere, niciun vot împotriva, deci se, ad- se adoptă aproape în unanimitate. Vă mulțumesc și putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Am ajuns la punctul 7, examinarea unui proiect de aviz în ceea ce privește um, o strategie uh, a Uniunii Europene privind Institutul Tec- Tehnologic și de Inovare în Europa. Judith Bunting este raportoare. Comisia competentă pe fond este ITRE. Înainte de a da cuvântul raportare, aș dori să vă spun că mm, termenul limitat pentru depunerea amendamentelor expiră în data de 27 ianuarie, orele 16 și uh, acest proiect de aviz va fi supus votului în data de 17 martie și aș dori să dau cuvântul acum domnului Banting. Hello, um, thank you. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc și pentru um, observațiile călduroase. Președinta, aș dori să-i rog pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște pentru a ne putea continua munca în comisie. Doamna Banting. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc tuturor pentru urările bune pe care ni le-ați exprimat în contextul Brexitului, un eveniment uh, groaznic. Și eu am fost uh, onorată de faptul că am putut să mă ocup de acest dosar, chiar dacă cu atât de puțin timp înaintea Brexitului. Este vorba de agenda strategică de inovare pentru Institutul European pentru Inovare și Tehnologie, ceva de care nu auzisem nimic înainte de a mă ocupa de acest dosar. Menționez acest lucru pentru că pe lângă pasiunea pe care o am pentru cultură, am am, am fost uh, timp de 30 de ani uh, ziaristă și m-a preocupat faptul că nu auzisem nimic uh, despre această instituție extraordinară. Am discutat cu foarte mulți uh, colegi uh, eurodeputați uh, și mi-a dat seama că mulți nu prea cunosc uh, acest uh, această instituție, deci o să vă spun câteva cuvinte legătură cu această instituție înainte să vă spun care este situația legislativă. În iulie 2019, Comisia Europeană a propus un nou pachet uh, legislativ, uh, inclusiv o propunere de reformare despre care Cristian Eller vă va spune câteva cuvinte și agenda de inovare de care mă ocup eu, din care face parte și o anexă de 27 de pagini. Acest pachet prezintă uh, agenda și bugetul pentru viitorii șapte ani și Comisia noastră, Parlamentul European, uh, pune la dispoziție acestui institut 3 miliarde de euro. Fonduri cheltuite peste tot în Europa pentru a sprijini educația, activitățile de cercetare și întreprinderile este ceea ce face acest institut uh, atât de interesant. Nu este o instituție cu caracter pur academic, este un institut creat cu intenția de a promova o creștere sustenabilă peste tot în Uniunea Europeană, inclusiv uh, creștere economică și comercială. Ideea fiind că dacă încurajăm inovarea, dacă creăm mediul prielnic unei buni uh, inovări, dacă există și uh, învățământul care sprijină acest mediu, dacă există și lideri de afaceri care apoi știu cum să comercializeze aceste noi idei, să le transforme în realitate, putem crea locuri de, de muncă, putem taxa apoi afaceri de succes și uh, astfel putem crea o economie durabilă. Există multe elemente Um, care fac parte din acest pachet uh, uh, legislativ care vor extinde uh, mandatul acestui Institut European pentru Inovare. Cred că Cristian vă va da mai multe detalii sau și Cristian vă, vă va da mai multe detalii la care o să mă refer și eu în curând. De ce nu am auzit despre acest Institut European pentru Inovare? Este o... nu pentru că nu ar fi o instituție bună. Pe mine m-a preocupat în primul rând calitatea activităților de cercetare, însă în urma uh, informațiilor pe care le-am primit, m-am convins că acest institut a făcut o treabă excelentă. Are o foarte bună pagină de internet, însă cred că ar trebui să ne axăm mai mult pe activitățile de marketing, pentru că cel puțin uh, Um, eurodeputații ar fi trebuit să afle de acest institut. Ar trebui să știm ce face acest institut pentru mediul de afaceri, pentru sistemul de educație și pentru creșterea durabilă în Uniunea Europeană. Această, acest institut nu este structurat uh, ca o universitate, nu există un campus, uh, un campus universitar. Există un centru administrativ care este legat uh, prin, cu face parte dintr-o rețea cu alte instituții cu care colaborează și astfel uh, cunoștințele sunt diseminate peste tot în Uniunea Europeană. În acest moment, acest institut se ocupă de opt domenii. Eu mă gândesc că aceste domenii ar fi ca niște uh, departamente. Um, uh, acronimul european este Knowledge Innovation Centers, centre de inovare și cercetare. Este vorba de domenii pe care Comisia Europeană și eurodeputații în uh, trecut le-au considerat ar fi uh, problematice din punct de vedere social. Se ocupă de sănătate, de uh, mediu, de domeniul digital, de alimente, de materii prime și așa mai departe. Puteți să consultați aceste 8 domenii pe pagina de, internet. Este vorba de aceste comunități de cunoaștere și de inovare, în care fac parte comunități științifice, um, în mediul de afaceri, de asemenea și instituții de, de învățământ. Și am ajuns și la dimensiunea legislativă. Agenda pentru inovare este un document scurt, însă are o anexă de 27 de pagini, o anexă excelentă. Și am încercat ca o parte din această anexă, ca parte din această agenda, informațiile, explicațiile din această anexă să se regăsească și în legislație. Am, pro, am uh, propun 95 de amendamente, pare să fie un număr mare pentru un proiect de aviz, dar vă asigur că nu sunt multe amendamente. Deci, uh, reliefez uh, chestiunile juridice din anexă, clare, care consider că trebuie să se regăsească în textul legislativ. Este amendamente care se referă la obiectivele generale, dar și la cele specifice ale Institutului European pentru Inovare. Prioritățile pentru aceste comunități de inovare și, și cunoaștere, lansarea unui nou, unui nou domeniu um, de care se va ocupa acest institut în domeniul cultural și al industriei creative. Bugetul, cooperarea cu alte programe, Institutul European pentru Inovare este finanțat din programul Orizont și aici există EIC, finanțarea pentru finanțarea inovării, uh, diferite defalcări ale acestui program uh, de cercetare, Orizont, în cadrul legislației și în această anexă se discută foarte mult despre învățământul uh, antreprenorial, ceva necesar și de calitate. Însă există această activitate pe, datorită faptului că a avut loc un audit în urmă cu câțiva ani care a tras atenția asupra uh, uh, deficienților din acest punct de vedere și așa cum se întâmplă mm, uneori, poate uh, Comisia a mers prea mult în această uh, direcție um, și ignoră acum puțin educația cu caracter uh, tehnic, punându-se accentul prea mult pe uh, învățământul antreprenorial. Este nevoie, toată lumea are nevoie de cunoștințe științifice și în domeniul af- afacerilor și amendamentele mele se referă și la nivelul uh, adecvat de uh, ambiție am uh, participat deja la o reuniune de informare din partea um, din domeniul de cercetare care mi-a, m-a convins că chinezii sunt uh, lideri din acest punct uh, de vedere și mm, trebuie să recuperăm terenul pierdut și pentru acest lucru avem nevoie de ambiție și cred că amendamentele mele veți vedea că sunt foarte ambițioase. Am menționat faptul că prea puțin dintre colegii noștri au auzit de acest institut. Drept urmare, sporesc bugetul de marketing și de comunicare. Există și o, un mecanism minunat de finanțare a investițiilor, astfel încât uh, aceste investiții să fie distribuite uh, adecvat și din punct de vedere geografic, uh, să ajungă și în estul Europei și am depus câteva amendamente pentru a garanta paritatea de, de gen și integrarea dimensiunii de gen. Există apeluri importante pentru a um, garanta un grad mai mare de transparență în modul în care funcționează acest institut și diferitele comunități de cunoaștere și de informații, pentru că um, trebuie să știi mai bine cum sunt conferite anumite contracte și să spunem cu toată claritatea că întreprinderile mici și mijlocii pot participa la activitățile acestui institut după ce am discutat cu directorul uh, institutului, uh, am venit cu câteva idei care să promoveze participarea întreprinderilor mici și mijlocii. Și în fine, există noul kick uh, propus, care va fi uh, um, promovat de industria creativă. Știm că este un domeniu unde există foarte multe locuri, sunt create uh, multe uh, locuri de muncă un uh, domeniu care poate aduce beneficii uh, Uniunii Europene. Deci, doamnelor și domnilor, aveți în, în fața dumneavoastră proiectul meu de aviz. Sper că veți putea fi de acord cu amendamentele depuse. Termenul limită este 27 ianuarie, așa după cum am spus, aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Doamna președinte, trebuie să să mă corectez, termenul limită este 17, nu 27. Nu. 27 ianuarie este termenul limită. Raportorii din umbra, Cristian Eller. Ja, Christian Eller als erst. Christian Eller este primul. Vă mulțumesc pentru eforturi. De 15 ani am fost uh, raportor pe programul uh, Horizon și pro- programul cadru și aș dori să mă adresez uh, comisiei cu următoarea rugăminte. În fapt, motivul pentru care acest instrument, acest institut nu sunt atât de bine cunoscu- uh, cunoscute de opinia publică se referă și la contradicțiile din, uh, din uh, Comisia Europeană de acest institut uh, s-a ocupat două direcții generale din Comisia. Um, există o direcție generală care nu a fost niciodată prea fericită de acest uh, institut și nu prea, care nu a fost prea promovat. Diferite programe făceau parte din alte Uh, cerere de oferte. Deci săptămâna, uh, în, în ultimul mandat au fost miliarde și miliarde de euro cheltuite pentru orașe uh, inteligente, dar nu a fost nicio obligativitate ca uh, din aceste programe să facă parte și acest uh, institut european, care are activități peste tot în Uniunea Europeană și nici noi, nici instituțiile europene nu știm cum să integrăm aceste activități uh, într-un mod mai cuprinzător, creând un adevărat efect de pârghie și integrând toate aceste activități în politici mai largi. Deci când ne întrebăm cum am putea promova mai bine acest instrument, ar trebui să începem din o gradă noastră a instituțiilor uh, europene. Comisia ITRE a depus eforturi în acest sens și ne dorim ca acest institut să fie mai bine și mai cuprinzător, mai larg integrat în, în politicile europene. De exemplu, uh, domeniul uh, privind alimentele să, fac, să fie integrat mai bine și în politica externă. Există, de exemplu, în Israel o filială a acestui, acestui chic european și ar trebui uh, să ne implicăm și în um, Maroc și în celelalte state riverane din jurul Mării Mediterane, de exemplu. Deci, cred că problema generală de care ar trebui să ne ocupăm mai mult este o integrare mai profundă a Institutului European pentru Inovare în toate mecanismele de finanțare europene. Doar atunci acest instrument ar fi mai bine cunoscut și implicațiile sale ar fi mai largi. Cred că abordarea raportoarei este cea, este cea corectă. Sunt raportor și în Comisia ITRA și în Comisia CULT și cred că avizul uh, colegii noastre din Comisia CULT este unul bun Până acum am subestimat uh, dimensiunea de învățământ, inclusiv uh, învățământul antreprenorial. Negocierile vor fi foarte dificile, însă pentru prima dată s-ar putea ca într-adevăr Comisia, în rolul de mediator între Consiliu și, uh, și Parlament, va avea într-adevăr un rol de mediator și va renunța la atitudinea din, uh, din uh, trecut de a accepta anumite reduceri bugetare. Ar trebui să înțelegem că pentru prima dată am, am fi în situația în care Comisia, într-adevăr, ar fi un mediator uh, onest și nu ar susține o luptă între instituții ceea ce a slăbit uh, poziția acestui Institut European pentru Inovare, în general, dar și din punct de vedere al uh, bugetului. Mulțumesc, domnule Eller. Domnule Cruiste Văsanu este prezent. Dace Melbard este următoarea raportare din Umbra. Aveți cuvântul. Uh, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor Banting pentru munca importantă pe care a făcut-o în încercarea de a actualiza acest dosar. Numărul de amendamente este extrem de grăitor. Salut faptul că raportoarea a dat uh, mai mare importanță a uh, comunității de cunoaștere pentru industriile creative. Este, există aici un Uh, potențial de creștere neexploatat la nivel local. Trebuie să susținem inovarea în aceste industrii și de asemenea să ne asigurăm că operatorii și inovatorii au mai, mai bune aptitudini antreprenoriale și pot să își pună în valoare know-how-ul. În ceea ce privește schema pentru renovare regională, inovare regională, am dorit ca eligibilitatea să fie mai bine stabilită uh, lista uh, inovatorilor modești și moderați uh, include nu doar Uniunea Europeană, ci, ci și, dar și state mari din Spania și Italia. Deci 40% din acești cercetători vin din aceste state eligibile. Trebuie să ne amintim că finanțarea pentru această schemă este deja uh, limitată și de aceea am, do- uh, am dorit ca eligibilitatea să se bazeze pe uh, lista în creștere de eligibilități pentru Orizont Europa. Trebuie de asemenea să ținem cont și de un echilibru geografic în ceea ce privește uh, centrele de colocare uh, și echilibrul geografic, nu văd de ce nu ar putea să existe mai mult de 10 asemenea centre în fiecare comunitate a cunoașterii. În ceea ce privește aceste comunități Kix, ar trebui să fie obiectivul EIT să uh, uh, obțină o stabilitate financiară pentru acestea și să se gândească la strategii pentru creare de venit. Pentru a integra aceste priorități, voi sugera o serie de amendamente și aștept cu nerăbdare rezultatul discuțiilor pe acest dosar. Mulțumesc. Nu văd uh, raportori din umbră din partea celorlalte grupuri aici. Așadar, dau cuvântul altor membri care doresc să intervină. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci uh, dau cuvântul comisiei. Doriți să interveniți? Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru mm, comentariile pozitive. Comisia salută comentariile făcute de către doamna Banting și cele făcute de ceilalți uh, deputați. Salutăm accentul pus pe educație și formare și, după cum uh, s-a menționat deja, accentul este pe educația antreprenorială, însă trebuie să ținem cont și de alte aspecte. Trebuie însă să ne asigurăm că uh, există un rol proeminent pentru uh, aspectele antreprenoriale. De asemenea, trebuie să avem în vedere autonomia acestor comunități KICS pentru a ne asigura că vor fi cât mai multe IMM-uri implicate. Acțiunile lor trebuie să fie direcționate uh, către această durabilitate financiară care este esențială. Salutăm susținerea pentru noul kick în legătură cu industriile creatoare și creative. Uh, este un lucru foarte important pentru comisie, vom continua să lucrăm în acest sens. Singura problemă pe care aș ridica-o uh, este că amendamentul uh, propus menționează data de 2028. Această dată este însă în afara perioadei de aplicare a programului actual deci ar trebui uh, să fie adusă mai devreme. Am dorit, am dorit să existe o coerență cu propunerile legislative și anume ca obiectivele marcate să fie în înțelegerea comună din martie 2018. Deci, din partea Comisiei, suntem foarte uh, mulțumiți de această evaluare. Vă mulțumesc. Bun, trecem așadar la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de un raport al lui Christian Eller. Este vorba de reformarea uh, EIT. dăm cuvântul acum lui Cristian. Salut, uh, în general, propunerea comisiei, cu toate că îi lipsește claritatea Uh, juridică și detaliile. Poate reformarea nu, ar, nu, nu este instrumentul cel mai oportun. Am dori să existe o claritate mai mare. Punctele principale sunt finanțarea EIT cu un buget de 4% din Orizont Europa, după cum a fost adoptat de Parlamentul European. În al doilea rând, uh, să se asigure înființarea unui KIC uh, ca o prioritate principală în perioada 2021-2027 prin asigurarea în special a suficiente fonduri care în momentul de față um, pun în pericol existența acestor fix. Însă nu putem să susținem uh, cu ochii închiși tot ceea ce se propune. EIT nu este doar obligația bugetară a Comisiei. Este, durabilitatea financiară este și o obligație a comunităților KIX. Deci ar trebui să nu uh, susținem orbește totul, însă în același timp să nu periclităm kicks-urile ex- existente. Eforturile și resursele trebuie să fie dedicate uh, uh, înființării acestui kick uh, uh în domeniul CCI înainte de a se lansa un altul. În ceea ce privește uh, sinergiile acestor programe, mi um, se pare că e un neajuns că nu există un uh, o considerare a acestor uh, programe ar trebui să fie extinse programele pe care le-am menționat deja, am, ar trebui însă o abordare mai integrată a acestor instrumente. De asemenea, foarte important pentru mine în redactarea opiniei avizului a fost alinierea cu programul Orizont Europa. Să se crească impactul regional prin impactul actorilor locali și regionali și de asemenea să ne asigurăm că în contextul negocierii fondurilor structurale se uh, pun în aplicare uh, programele operaționale ale statelor membre, însă nu se face nicio trimitere la EIT, care este puțin ciudat, nici de pe partea Consiliului, dar nici de, din partea uh, celor care negociază și supraveghează aceste fonduri. Nu are niciun rost dacă vrem să dăm uh, EIT o modalitate de a uh, cheltui aceste fonduri structurale, să nu existe nicio idee în acest sens. După aceea, creșterea capacității de a integra un număr mai mare de instituții educaționale în al treilea rând, lansarea unor kixuri noi și domenii de prioritate în funcție de relevanța lor pentru obiectivele strategice ale Orizont Europa și următorul kick ar fi în cultura, în domeniul culturii și industriilor creatoare. Mulțumesc uh, de această dată direcției EAC pentru că s-a luptat pentru acest lucru, pentru ca propunerea Parlamentului să fie uh, adoptată. Comisia ITER și Comisia CULT a reușit să își impună poziția. Nici Comisia și nimeni altcineva nu era, uh, nu a fost uh, deschisă acestei uh, um, oportunități, eh, ne-am luptat eh, din greu pentru recunoașterea importanței acest sector și ar trebui să eh, forțăm introducerea antreprenoriatului în sectorul creator și să acordăm și o legătură cu aspectul tehnologic Până la urmă s-a părut că nouă ni s-a părea că este o decizie logică, însă a trebuit să ne luptăm în acest sens și după aceea direcția EAC, direcția IGT era destul de sceptică. În definitiv, trebuie să ne asigurăm că reformarea este în linie cu uh, obiectivele, obiectivele pentru o societate inclusivă a Orizont Europa și că ar trebui să avem o abordare mai integrată pentru că acest lucru ne dă uh, o uh, putere de decizie financiară uh, va urma o discuție dureroasă în legătură cu finanțele, probabil în a doua jumătate a anului. Și trebuie să ne asigurăm că, să ne asigurăm că EIT nu va fi uh, țapul spășitor uh, care va plăti pentru toate neajunsurile din celelalte programe. Urmează doamna Banting, aveți cuvântul. Îmi cer scuze, nu, nu sunt sigură de ce mi a dat cuvântul. Dominic Luis de Visa nu este acolo și dumneavoastră sunteți raportor din umbră. Singurul comentariu pe care aș dori să îl fac în legătură cu ce ați spus este că sunt uh, perfect de acord că mm, EIT trebuie să fie aliniat cu Orizont Europa. Însă, pentru a rămâne la comentariile dumneavoastră în legătură cu uh, comunitatea creativă, în domeniul creativ, eu lucrez în uh, presă și când am văzut această inițiativă, m-am gândit că este foarte bine să avem susținere pentru industriile creatoare, dar poate că nu EIT este lucrul, locul cel mai oportun. EIT ar trebui să fie ca și MIT-ul european, dar nu putem să lăsăm uh, afaceri, aspectul de afaceri să preia uh, lucrurile. Însă, după ce m-am documentat și m-am mai gândit, uh, multe evoluții din industriile creatoare din ultimii 10 ani care au dus la o explozie a succesului comercial au fost de natură tehnică. Este vorba de jocurile video, uh, realitatea virtuală, uh, hologramele 3D, care sunt uh, uh, chiar în momentul de dinainte de a deveni uh, extrem de importante, Europa nu trebuie să rămână în urmă. De aceea susținerea mea pentru industriile creatoare în aceste comunități ale cunoașterii și inovării este mm, necondiționată. Nu voi fi aici când se va întâmpla acest lucru, însă vă rog să nu uitați atunci când purtați aceste dezbateri, pentru că sunt, vor fi unii care uh, vor fi împotriva acestui proiect, uh, uh, se vor îngrijora în legătură cu aspectele de știință și tehnologie, însă puteți să-i contracarați cu aspectul creator. Doamna Parpara. Mulțumesc. Uh, aș dori uh, să vă mulțumesc uh, domnului Eller pentru abordarea sa constructivă. Încep cu aspectul cel mai important pentru mine și pentru această comisie, cu riscul de a mă repeta, înființarea unui kick pentru industriile culturale și creative este de importanță vitală pentru apariția noilor talente. Și mă bucură să văd că raportorul a subliniat acest lucru ca unul dintre primele trei puncte de, ca importanță în raportul său. Orice chic trebuie să aibă ambiția unei stabilități fin- financiare și trebuie să ajutăm uh, chicurile în tranziția spre această independență. Uh, Trebuie să există și o marjă de manevră pentru uh, măsuri corectoare. Nu înseamnă nea... Și bineînțeles că trebuie să uh, fie integrate într-o mai bună planificare a fondurilor structurale. În ceea ce privește coordonarea activităților educative, um, ar trebui să explorăm și integrarea acestor instituții în uh, lanțurile de valoare, ci uh, și să um, uh, avem o implicare mai mare a instituțiilor de învățământ superior. Raportorul deja a subliniat prioritățile cheie și îi mulțumesc pentru munca depusă pe acest uh, dosar. Vă mulțumesc. Din, înainte de a da uh, cuvântul comisiei, aș dori să fac câteva observații eu însumi. Am, cer scuze. Aș dori doar să fac câteva observații de ordin general. Uh, în linia muncii pe care a făcut-o Judith în legătură cu raportul anterior, uh, pentru a vorbi despre STEAM, am petrecut uh, primul meu mandat în, din 2014 în 2018 dis, vorbind constant despre STEAM și STEM și mă bucur că noua agenda culturală din Uni- a Uniunii Europene menționează STEAM și vă rog să continuați să vorbiți despre acest proiect STEAM. Nu putem să ne permitem uh, să pierdem litera A din acest acronim. Este un lucru foarte important pentru uh, comunitatea STEM și diferențele dintre comunitatea științifică și cea artistică sunt artificiale. Știin, oamenii de știință trebuie să fie creativi ca să inoveze și artiștii uh, lucrează în domeniul științelor. Dansatorii vorbesc despre numere, folosesc matematica, arhitecții, uh, uh, muzicienii folosesc matematica. Deci, arta și știința trebuie să fie împreună. A le diviza este întotdeauna un lucru artificial. În acest sens, aș dori să mă asigur că vorbiți cu Elia, uh, rețeaua și organizația pentru școlile artistice. Uh, există un document de poziție în legătură cu STEAM, uh, după aceea Nesta, care este o organizație din Regatul Unit, înființată în urmă cu ceva ani și care acționează în domenii foarte inovatoare. O organizație cum, care se numește O mie și una de invenții, care a fost înființată pentru a sublinia relația istorică dintre lumea musulmană uh, cu uh, știința, arhitectura, medicina și sănătatea. Lucru important în uh, contextul actual, care, cel puțin în țara mea, a devenit foarte islamofobic. În uh, Europa știu că sunt probleme cu cei care nu recunosc um, patrimoniul divers al Europei și m-am bucurat să-l prezint pe directorul Organizației 1001 de Invenții uh, la comisie în mandatul anterior pentru a încerca să facem ceva să uh, contracarăm această negare a patrimoniului cultural divers al Europei. Uh, doream să fac aceste observații în legătură cu acest domeniu pe care îl discutăm în aceste rapoarte. Mulțumim foarte mult, uh, Julie Ward. Uh, voi spune și eu acum poziția mea. Aș dori să-i mulțumesc și eu lui Cristian Eller pentru uh, in, mulțumim, aprecierea față de industri, industriile creatoare. S-a făcut foarte mult pentru dezvoltarea tehnologică în trecut. Uh, noi sisteme de imagini, de, de uh, filmare. Uh, toate aceste in, inițiative au venit din sectorul uh, creator. Există și alte inițiative, cum ar fi inteligența artificială. Utilizarea acestor tehnologii este foarte ridicată în sectorul creativ. Și este destul de înfricoșător uh, să ne dăm seama în ce măsură sectorul inteligenței artificiale a intrat în sectorul creator. De asemenea, este important să punem accentul pe creativitate și să uh, stabilim legături între creativitate și dezvoltarea tehnologică și a, ca aceste legături să se creeze între mai multe discipline. Uh, nu este vorba doar de a avea o comunitate a inovației și a cunoașterii cu industriile creative, ci ca eh, industriile creative să, per, să eh, se integreze în toate sectoarele. Dacă avem proiecte inovatoare și dacă va exista o dimensiune creativă eh, în, la nivel transversal, vom avea cu toții de câștigat. STEM și STEAM Eh, comisia noastră le-a susținut întotdeauna. Nu este vorba doar de științele naturale, eh, matematică și fizică. Există eh, aspecte creatoare în toate științele și arta este importantă pentru știință, știința este importantă pentru artă. Trebuie să fim conștienți de acest lucru și să promovăm faptul că industriile creatoare Uh, trebuie să fie luate în considerare. Nu este vorba doar de tehnologii. Universitățile uh, sunt de ambele părți ale ecuației. Uh, universitățile au rezultate extrem de diverse, spre deosebire de cele care se concentrează doar pe științe și pe matematică. Un lucru de care trebuie să ținem cont la EIT. Acum dau cuvântul comisiei. Mulțumesc foarte mult ceea ce ne privește, salutăm cu căldură aceste evoluții pozitive în ceea ce privește CCI Kick. Vrem să ne asigurăm că, într-adevăr, lucrurile merg înainte prin intermediul nostru creative, sigur, asigurăm mai acest lucru, vrem să ne asigurăm în același timp că există suficientă coordonare cu chicurile existente pentru a uh, garanta diseminarea acestor demersuri. To increasing the innovation and entrepreneurial capacities of the... este și sporirea dimensiunii de cercetare și inovare în instituții de învățământ superior. Această nouă acțiune va facilita evoluțiile în acest sens. De asemenea, ne bucură să vedem și componenta de deschidere care apare aici, un plus de transparență pentru KICS și Comisia a insistat foarte mult tocmai pe acest aspect. Importanța alinierii cu Orizont eh, eh, Horizon Europe, cu programul Horizon Europe este categoric prioritară. Vrem ca regulamentul să fie regulamentul de principiu și apoi în SIA să se perfecteze detaliile. Pentru că noi, în ceea ce ne privește pe cei de la comisie, doream să avem o neutralitate temporală din acest punct de vedere, de toate eh, detaliile să intre în eh, SAI. Pe componenta bugetară luăm notă de propunere. Comisia a propus un buget eh, Am vorbit de o creștere de 25% în raport cu Orizont 2020. Înțelegem că Parlamentul dorește să sporească bugetul Horizon Europe, însă pe ansamblu salutăm evoluțiile pozitive. Mulțumim foarte mult! ach ja, äh, die Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 27 ianuarie, orele 12 și și acest dosar va fi supus votului în data de 17 februarie. Am 27 aprilie. 27 aprilie. În 17 martie va fi votul în Comisia Cult. Kein Problem. Wir werden dann sehen, wie was, wann was auf... Rămâne de văzut când vom pune din nou pe ordinea de zi acest subiect, dar termenul limită pentru amendament este 27 ianuarie și am ajuns la punctul 8 de pe ordinea de zi, examinarea unui proiect de aviz în ceea ce privește semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Este vorba de aspectele de ocupare uh, și sociale din uh, raportul anual de creștere 2020. Dragi colegi, poate vă aduceți aminte că coordonatorii au decis ca comisia noastră să uh, depună un, să redacteze un uh, aviz pe acest subiect exi- pentru a aborda prioritățile importante ale Parlamentului în aceste domenii. Baza acestui uh, raport este comunicarea Comisiei privind raportul anual de creștere anul 2020 și anexele acestui raport și, um, proiectul de aviz, și proiectul de aviz al Comisiei de Ocupare, care ne prezintă o imagine cuprinzătoare a ultimelor evoluții sociale și de ocupare, se referă la eforturile de reformă depuse de statele membre. Există un capitol uh, dedicat îmbunătățirii competențelor, îmbunătățirea accesului la învățământ, îmbunătățirea nivelului uh, educației și așa mai departe. Datorită calendarului uh, strâns din Comisia de Ocupare, avizul nostru nu va fi redactat decât în limba engleză. Votul în Comisia de Ocupare uh, este prevăzut în data de 20 februarie, deci uh, cel mai târziu în 19 februarie trebuie să ne adoptăm și noi avizul pentru a se putea ține cont de el în Comisia în anul 2019 au existat recomand, recomandări pentru fiecare stat în parte când vine vorba de învățământ în general, învățământ pe, pe parcursul întregii vieți, cercetare, inovare. Proiectul de aviz din, farta, din fața dumneavoastră, după cum am spus, este în limba engleză pentru că trebuie să lucrăm foarte rapid și voi continua în limba engleză. În avizul pe care vi-l prezentat apar prin următoarele puncte. Facem un apel la Uniunea Europeană și statele membre să revizuiască politicile în materie de educare și formare pentru a se adapta la cerințele economiei digitale și la apariția inteligenței artificiale. Subliniem de asemenea faptul că dezavantajele socioeconomice adesea pre- anunță rezultate slabe în învățământ. Și de aceea este nevoie să sprijinim planurile existente privind crearea unei zone europene a învățământului, nu doar la nivel uh, învățământului superior, nu, avem nevoie de o abordare pe scară mai largă pentru această zonă europeană a educației, nu în ideea de a egaliza totul, ci de a avea situații comparabile. E important să avem rezultate comparabile între structurile de învățământ cum putem combate inegalitățile, asta prin sprijinirea educației timpurii și îngrijirii copiilor, e un element esențial, mai ales pentru copiii care au uh, puține șanse în materie de uh, prevenție socială și așa mai departe, de aceea e important să avem uh, educație timpurie pentru a le da șansa acestor copii să intre în sistemul de învățământ propriu-zis uh, cu, cu dreptul. De asemenea, evidențiem uh, importanța învățământului antreprenorial, pentru ca tinerii să fie încurajați să-și creeze propriile companii, propriile afaceri, deci să nu mergem doar pe învățământul convențional, tradițional, ci să stimulăm și să oferim și competențe creative, antreprenoriale, pentru ca tinerii să știe ce ar putea face când nu găsesc un loc de muncă în altă parte, ar putea crea un loc de muncă ei înșiși. Statele membre ar trebui să încurajeze cooperarea între învăță- instituțiile de învățământ și mediul de afaceri pentru a elimina decalajul în materie de competențe între învățământ și cererea de pe piața forței de muncă dacă învățământul nu, nu reflectă nevoile mediului de afaceri, categoric nu suntem pe calea cea bună. Trebuie să avem un echilibru, pentru că același timp nici nu putem uh, să ascultăm doar ce spune mediul de afaceri. Deci trebuie un echilibru în încercarea de a ține mai mult cont de nevoile de pe piața forței de muncă. De asemenea, ar trebui să sporim uh, calitatea și eficiența sistemelor de formare și învățământ, Asta și cu referință la grupuri defavorizate, cum ar fi migranții, și de asemenea încurajăm dezvoltarea educației cetățenești, civice în, în învățământ pentru a întări pilonul democratic european. Și de aceea trebuie să vedem ce se întâmplă și în materie de abandon școlar, pentru că e o cauză de șomaj în multe, în multe state vedem că în anumite țări mai bine de 10% din populația școlară abandonează. E o cifră pe care n-ar trebui să o mai acceptăm ca atare în viitor. Acest uh, obiectiv se regăsea deja în agenda de la Lisabona, uh, care, iată, e veche de, de ani buni. Și cu toate acestea, încă mai avem foarte, foarte multe lucruri de făcut din acest punct de vedere. Lucruri care ar trebui să se regăsească în raport. Aștept acum cu nerăbdare să văd ce sugestii suplimentare aveți și dumneavoastră știți că avem o limită de, de, de, de text în uh, astfel de documente operăm între aceste limite, dar asta nu înseamnă că nu aștept cu nerăbdare sugestiile dumneavoastră și eu voi opera de asemenea câteva modificări proprii la textul raportului. Vă mulțumesc! For S&D, uh... Äh, din partea socialiștilor, uh, Petra Kramer-Evert. Îți mulțumesc, dragă Sabina. Trebuie să-mi cer scuze în numele raportoarei noastre din umbră, Lara Volters, pentru că trebuie să-și prezinte în același timp și raportul în Comisia pentru Control Bugetar, deci nu poate fi prezent aici, însă mi-a dat notițele sale pe care aș dori să vi le prezint. Uh, în numele Larei Volters aș dori să mulțumesc raportoarei pentru proiectul excelent de aviz care rezumă principalele provocări cu care se confruntă Europa în domeniul uh, învățământului. Lara se bucură că rolul incluziunii uh, sociale se regăsește în acest proiect de aviz. Integrarea socială și garantarea și pregătirea sistemului uh, de învățământ pentru epoca uh, digitală este extrem de importantă. Pentru Lara Wolters, în acest context, uh, ar fi important să fie depună prin două amendamente care să se refere la necesitatea ca statele membre să investească mai mult în educație. Și mm, cred că în această după masă, când va fi prezentat rezultatul studiului PISA, vom vedea că în practică aproape toate statele mem- uh, membre uh, se confruntă cu dificultăți tot mai mari, poate cu excepția Portugaliei. În rest, celelalte state se confruntă cu provocări tot mai mari în contextul PISA. Deci, Parlamentul, în aceste condiții, ar trebui să exercite mai multe presiuni asupra statelor membre să investească mai mult în uh, educație. Și, în al doilea rând, trebuie să ne gândim cum vom reuși ca învățământul sau învățământul și mai degrabă învățământul profesional să se regăsească mai bine în noul pact ecologic european, pentru că până la urmă oamenii uh, sunt cei care prin cunoștințele lor, prin pregătirea lor profesională sunt cei care vor transforma în realitate ambițiile ecologice pe care le avem și pentru acest lucru avem nevoie de tineri bine pregătiți. Lara Walters așteaptă cu nerăbdare colaborarea cu raportoarea și cu ceilalți raportori din umbră și vă mulțumesc. Îți mulțumesc, Petra Camerevert. Dacia Malbar, dar acum cuvântul. Yeah, uh, thank you, Madam. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Salut acest uh, raport, admir faptul că este extrem de concis, uh, un învățământ de calitate uh, este o ingredientă esențială în contextul automatizării și digitalizării care bat la ușă. De asemenea, raportul identifică în mod extrem de pertinent o serie de alte probleme care țin de piața forței de muncă, de decalajul între cerințele și competențele oferite de învățământ și cerințele forței, eh, pieței forței de muncă, importanța contextului socioeconomic și lipsa de cooperare dintre instituția de învățământ superior și mediul de afaceri. Sunt de asemenea pe deplin de acord cu ce spuneați dumneavoastră în legătură cu faptul că avem nevoie de dascăl mult mai bine motivați. Din acest punct de vedere, trebuie să nu scăpăm din vedere nici echilibrul între sexe pentru a avea mai mulți uh, formatori de sex masculin, pentru că adesea bărbații sunt subreprezentați în învățământ. În ceea ce privește învățământul și ocuparea forței de muncă, există diferențe între statele membre și există discrepanțe în interiorul statelor membre. Nivelul de performanță școlară și rata șomajului par să fie strâns corelate, explicând și diferențele între sat și oraș. De asemenea, vedem că șomajul între tineri se află la o cotă extrem de ridicată. Adesea, clasificarea se face între șomer și angajat, dar trebuie de asemenea să nu scăpăm din vedere și etapele intermediare, angajarea pe, pe locuri de muncă proaste. De asemenea, studiile au arătat că în ceea ce privește automatizarea, trebuie să subliniem că există o serie de categorii, în afara de cele defavorizate, care au nevoie de formare. Reciclarea profesională este esențială Asta până la vârsta de prepensionare sau pentru categoriile cu nivele medii de formare. Și aici reapare aceeași chestiune a egalității sau echilibrului între sexe în industrie, avem în principal angajați de sex masculin și aceștia sunt uh, mai bine protejați de valoarea de concediere. Locurile de, de muncă pentru femei sunt mai puțin discutate. Ceea ce privește competențele, trebuie să spunem că nu doar competențele digitale sunt necesare, ci și competențele pentru vârsta era digitală, cum ar fi alfabetizare media, gândire critică sau acele soft skills, inclusiv capacitatea de a opera în, în contexte specifice și inteligența emoțională. Cred că aceste adăugiri ar, ar extinde mult domeniul de referință al raportului. Urmează Monica Semedo, noua noastră membră din partea Renew, care preia responsabilitățile de raportor din umblă pentru Renew. Vă mulțumesc, doamna președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Voi continua în limba germană. Mă numesc Monica Semedo. Um, reprezint uh, grupul Renew Comisia pentru Cultură și fac parte din această com- comisie dinainte de Crăciun. Aștept cu nerăbdare colaborarea cu restul, cu restul colegilor. Doar ieri am fost numită raportoare din umbră pe acest aviz aviz pe care l-am uh, am început să-l studiez, însă nu am, nu am apucat să depun amendamente, le voi depune în perioada care urmează. M-a bucurat faptul că raportoarea a menționat uh, domeniul uh, aria edu- educației europene și amendamentele mele vor insista asupra importanței recunoașterii reciproce a calificărilor profesionale, a diplomelor de studiu. Acest lucru va promova mobilitatea în uh, Uniunea Europeană, un lucru important pentru mine și abia aștept să colaborăm pe viitor. Mulțumesc! Nimeni nu este prezent din partea verzilor. Și acum dau ocazia altor colegi să ia cuvântul, dacă doresc. Vă rog. Uh, thank you very much. Very, very interesting. Mulțumesc foarte mult. Există un lucru care mă îngrijorează aici, ideea de cooperare între sistemul de învățământ și mediul de afaceri, pentru că există tendința ca mediul de afaceri să, să se refere la, la prioritățile proprii, înțelegând sistemul de învățământ ca ceva în serviciul mediului de afaceri. Însă există riscuri atunci când cei din învățământ totdeauna se uită peste umăr și, și se întreabă care este cerința de pe, de pe piața forței muncă. Gândiți-vă ce s-a întâmplat cu institutele care pun accentul pe, pe formarea artistică. Artele sunt deosebit de vulnerabile la aceste acuzații că sunt irelevante și inutile, că nu există cerere pentru acea pe piața forței de muncă. Sigur că cei de aici noi vrem să, să protejăm artele de dragul artelor, însă dacă ne uităm, vedem că în Regatul unii cel puțin se elimină aceste discipline din programa de învățământ pentru că se consideră că nu i-ar ajuta pe absolvenți să-și găsească un loc de muncă. Apoi, ideea de uh, educație civică, pentru că școlile ar trebui să asigure păstrarea unui sistem democratic. Școlile nu trebuie să facă propagandă și aici e un risc. Ce versiune de democrație promovăm? Și spun asta pentru că educația politică trebuie să fie abordată cu mare, mare grijă N-aș vrea ca cineva să promoveze un anumit tip de politică. Also ich glaube, dass in diesem Bericht nicht irgendeine Cred că acest raport uh, nu recurge la, pro- la propagandă și nici nu cere o influență mai mare a mediului de afaceri în, în învățământ, ci cere pur și simplu ca învățământul să țină seama de realitățile din mediul de, de, din mediul de afaceri și tocmai într-un, este un lucru important într-un sistem uh, democratic. Există interpretări diferite a ce înseamnă un sistem dem- democratic, însă principiile fundamentale al, ale democrației cred că sunt uh, înțelese de toată lumea la fel în Uniunea Europeană. Statul de drept, anumite valori, uh, drepturi uh, stabilite în Uniunea Europeană, valori care trebuie să fie uh, să se reflecte în uh, sistemul de învățământ din toate statele membre, fără ca acest lucru să însemne că recurgem la propagandă. Am spus în uh, raport că școlile trebuie să țină cont și de necesitățile uh, existente pe piața muncii, dar nu doar de atât, ar trebui să transmită și cunoștințe cu caracter uh, general, inclusiv cunoștințe artistice. Nu mi se pare o idee proastă ca școlile să aibă contacte strânse cu uh, întreprinderile, pentru că am văzut că în Germania tinerii care întâmpină dificultăți de a găsi uh, o ucenicie, un loc de muncă, profită de uh, stagiile pe care le pot uh, efectua la diferite um, întreprinderi, astfel încât și elevii care nu au cele mai bune note, dar care dispun de alte competențe, să aibă șansa de a găsi un loc de, de muncă, de a găsi de a participa la diferite posibilități de a urma ucenicie. Însă, în, prin aceste contacte nu trebuie ca întreprinderile să influențeze programa școlară, să-și facă reclamă în școlile respective, însă din acest punct de vedere Uh, cred că autoritățile, inspectoratele școlare din fiecare stat membru uh, trebuie să se implice și să se asigure că nu se întâmplă așa ceva, ținând seama și de faptul că învățământul este o competență a statelor membre. Însă, după cum am spus, este vorba de posibilitatea de a da o șansă reală elevilor care nu au cele mai bune note la școală să găsească un loc de muncă, ceea ce ar fi foarte util în a reduce uh, șomajul în rândul tinerilor. Și acum îi dau cuvântul lui Julie Ward. Um, Claire, I don't... S-au spus o serie de lucruri importante. Claire, uh, de multe ori nu sunt de acord cu pozițiile tale, însă în ceea ce ai spus în legătură cu programa de învățământ este demn de atenție, pentru că, într-adevăr, dispariția disciplinelor artistice, uh, Uh, e, e un mare păcat pentru că asta afectează negativ uh, gândirea independentă, curiozitatea, capacitatea de a colabora și de a rezolva probleme. Deci e un aspect important. Și eu am fost inspector școlar, uh, știu ce înseamnă să lucrezi într-o școală și să încerci să vezi tabloul de ansamblu al funcționării acesteia, și relațiile cu comunitatea. E important ca toate școlile să aibă această abordare largă de interacțiune cu mediul uh, din, din jur și când vorbim de mediul de afaceri, nu vorbim numai de mari corporații sau de firme care funcționează pentru profit. Pentru că, sigur, când o organizație de mari dimensiuni, ca o mare firmă petrolieră sau chiar armata, ă, vin cu cerințe proprii și nu mai avem niciun echilibru sau alternativă. Deci trebuie să privim ă, ă, tabloul de ansamblu și să, să fim flexibili atunci când interpretăm conceptul de mediu de afaceri. Apoi, în ceea ce privește tine din categoriile defavorizate, vorbim de tineri care sunt excluși de la orice tip de activitate și nu au mari speranțe pentru viitor. Pot să vă confirm că proiectele europene în care am lucrat eu nu aveau nimic de a face cu propaganda, ci încercau din răsputeri să asigure un sentiment al demnității, să asigure competențe, un sentiment de proprie valoare pentru acești tineri și vorbim de tineri cu autism, cu deficiență de, de, de învățare. Și pot să vă dau exemplu de proiecte și programe. Teatrul din Northumberland, în care am lucrat cu copii cu handicap, programe finanțate prin Erasmus Plus și Singurul moment de demnitate pe care l-au avut a fost când au fost integrați în programele europene, pentru că guvernul britanic nu le-a dat niciodată nimic de acest gen. Avem o, o școală pentru autiști în Stockholm, în regiunea mea, care a fost integrată în programul Erasmus+. Plus. Nu i-am întâlnit în Stockholm, i-am întâlnit în Bruxelles, când au fost aici, cu colegi, cu alți colegi autiști de peste tot din Europa. Când m-am dus să-i văd în școala lor din Stockholm mai târziu, aveau programe de inovare și antreprenoriat, făceau stagii profesionale, au deschis niște cafenea. Aia nu-i propagandă europeană. E un proiect european care aduce plus valoare reală. Asta e contribuția democrației europene la viitorul generațiilor și mă întristează enorm că persoane ca tine îi privează pe tinerii noștri de aceste lucruri. Doamnă Fox, nu vrem o dezbatere internă britanică, am vrea să ne limităm la acest dosar, nu la politica britanică. Vă rog, dar când am vorbit m-am referit doar la raport. N-am să răspund la, ce, la, la comentariu. Vreau o clarificare în ceea ce privește chestiunea democrației. Înțeleg că e important să se predea bazele democrației și e important ca tinerii să înțeleagă ce înseamnă democrația. Nu vreau să, să contest nimic aici. Mă refeream la faptul că atunci când se predă democrația, perspectivele pot fi multiple și putem să recunoaștem că nu există doar un singur mod de a înțelege democrația. Unii cred că Brexitul democratic, alții că nu e democratic. Doar asta vreau să spun că Sigur, pare nevinovat să spui că e important să predai elemente de civil și democrație în diferite state. Acest lucru poate fi interpretat în mod diferit și cred că e important. Eu am fost, am fost dascăl mulți ani. Am lucrat cu categorii defavorizate. Ăsta e mediul meu profesional. Și am văzut cum diferite guverne încearcă să utilizeze școlile pentru a-și promova propriile platforme politice. Și de aceea vreau să, să trag un semnal de alarmă și de aceea aș vrea să spun că chiar dacă mm, spre bucuria mea noi ieșim din Uniunea Europeană și eu plec din acest parlament, pot să spun că am fost tratată cu respect de colegii parlamentari, dar mai puțin de colegii parlamentari britanici. M-am simțit foarte bine în toate comisiile în care am participat. Sunt pro-europeană, intenționez să avem relații cu Europa și după ce ieșim din Uniunea Europeană. Sunt pro-europeană, dar sunt împotriva Uniunii Europene. Și vreau să vă mulțumesc pentru momentele plăcute petrecute în această comisie. Mulțumim, domnule Fox, domnul Mohamed. Mulțumesc, doamnă președintă. O să mulțumesc și pentru cuvintele amabile de la început. În ceea ce privește tema în discuție, după cum am spus-o deja, lucrez uh, cu tine și voi continua să fac asta când mă întorc în țara mea, Regatul Unit, uh, dar lucrez în contexte informale, în afara sistemului de învățământ. Sigur, nu știu ce, ce mecanisme funcționează în alte state membre, Însă, într-adevăr, știu că în, în Regatul Unit există tineri din categorii defavorizate care ies din sistem și există o serie de mecanisme compensatorii care le oferă o șansă acestor tineri și oricare ar fi aceste mecanisme, nu uitați că există un loc și pentru aceste sisteme și structuri neoficiale, netradiționale care vin să complementeze activitatea, să completeze activitatea sistemului de învățământ o cauză pe care aș dori să o promovați și după plecarea mea, doamnă președintă. Într-adevăr, acest aspect este deosebit de important, alte forme de învățământ, alte forme de educație, pentru că sunt multe persoane, dintre chiar prezente, care au avut mult de câștigat și de pe experiența obținut, de pe urma experienței obținute în afara sistemului de învățământ. Însă aici e greu, mai ales când vorbim de un spațiu european al învățământului, e greu să, să asiguri comparabilitatea rezultatelor și a performanței școlare. De ce spuneam de la început obiectivul acestui spațiu european al învățământului nu trebuie să fie acel de a egaliza sistemele, ci de a avea comparabilitate, de a avea niște indicatori care să ne permită să comparăm rezultatele din statul X cu cele din statul Y, pentru că, în ultimă instanță, așa poți asigura recunoașterea reciprocă a diplomelor și titlurilor. Și problema actuală ține de discrepanțele dintre nivelul de cunoaștere și competențe. de aceea va fi întotdeauna dificil să asigur recunoașterea diplomelor sau a rezultatelor și a performanțelor școlare la nivelul întregii Europe. Berufsausbildung în ceea ce privește anumite diplome profesionale, recunoașterea pregătirii profesionale și a, a diplomelor în general a fost o, o chestiune foarte dificilă pentru că um, s-a plecat de la premisa că sistemele sunt atât de diferite între ele și dacă ne dorim să creăm o, o zonă, o arie europeană educațională, trebuie să începem de la a crea sisteme de învățământ comparabile între ele, de la învățământul uh, primar. Însă acest raport se referă la uh, competențele necesare în școli, în învățământul profesional și sunt chestiunile la care ar trebui să ne limităm, să încercăm și aici să găsim criteriile necesare pentru a Uh, putea compara diferitele sisteme europene înainte să ne gândim la cum ar trebui să arate o asemenea arie europeană educațională. Mai sunt și alte intervenții, domnule Mohamed? Nu? Atunci aș dori să mulțumesc tuturor colegilor. Da, și uh, înainte de a încheia, dau cuvântul comisiei. Mulțumesc foarte mult în ceea ce ne privește, Comisia mulțumește Comisia de Cultură pentru că a inclus această temă atât de importantă pe ordinea de zi și mulțumim raportoarei pentru acest text. Proiectul de text uh, se aliniază foarte bine la intențiile Comisiei, așa cum apar ele în strategia de creștere durabilă pentru 2020 M-aș referi la două aspecte care sunt în puternică consonanță cu, cu cele discutate și de noi. Odată, documentul evidențiază nevoia de a investi mai mult într-un învățământ de calitate și în dezvoltarea de competențe de natura a stimula creșterea economică. În plus de productivitate și de inovare, cer investiții pe scară largă în dezvoltarea de competențe și învățământ. Cerem de asemenea o prioritizare a competențelor digitale și o încurajare a programelor de reconversie și reciclare profesională. Dacă ne uităm și la chestiunea de macrostabilitate economică, documentul vorbește de calitatea finanțării publice, prioritizând acele cheltuieli care asigură creșterea pe termen lung, mai ales investițiile în învățământ, ocupare și apoi m-aș referi la un al doilea aspect. Documentul evidențiază rolul învățământului și educației în direcția unui plus de echitate și egalitate. Acestea pot contribui la îmbunătățirea incluziunii, la reducerea abandonului școlar, la sporirea calității și atractivității formării profesionale, asigurând convergență și un nivel adecvat de investiții. S-a vorbit foarte mult despre aceste investiții și, după cum a spus și doamna Semedo, vorbim și de reforme structurale. Comisia are instrumente puternice la dispoziție pentru a promova investițiile și reforme structurale la nivelul statelor membre și de aceea doresc să mulțumesc Parlamentului care a cerut o sporire semnificativă a bugetului Erasmus pentru perioada următoare. Știți că doamna van der Leyen a acceptat această cerință și pe această platformă vom începe negocierile cu Parlamentul și Consiliul în ceea ce privește reformele structurale. Va fi timp uh, să, să discutăm noile etape, pentru că peste o lună va începe dialogul structural cu Comisia. O să vedeți că noi, cei de la Comisie, nu o să venim cu mâna goală. Urmează să avem o comunicare privind spațiul european al învățământului și vom încerca în acest text să însușim și prioritățile relevate de noastră în documentul discutat acum. Mulțumesc foarte mult, cu aceasta închidem ședința publică. Nu, dar mai întâi, termenul de depunere a amendamentelor 27 ianuarie la ora 12. Dar vă rog, amendamente doar în engleză. Va trebui să lucrăm numai în engleză pe acest dosar din cauza calendarului pe care îl avem. Vă mulțumesc foarte mult. Și aș ruga pe cei care nu sunt autorizați să rămână în ședința cu ușile închise să părăsească sala.